pentru a atrage investițiile uh, străine. Deci totul este în mâinile noastre. Vă mulțumesc pentru atenție. Președintele, mulțumesc domnule comisar și acum închei uh, această dezbatere. Votul va avea loc mâine la ora 12.30. Acum trecem la următorul punct de pe ordinea noastră de zi și anume raportul uh, domnului Miroslav Ransdorf, aspecte comerciale ale parteneriatului estic. O să încep cu raportorul care are 4 minute. Domnul Ransdorf, aveți cuvântul 4 minute. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, mulțumesc stimaților colegi, reprezentanților comisiei pentru participarea lor la această oră târzie. Aș dori să uh, explic ce vrea să spună raportul meu. Raportul meu vrea să susțină și să consolideze statul de drept și societatea civilă în statele din parteneriatul estic. Am lucrat împreună și am pregătit 142 de amendamente. Am reușit să acoperim amendamentele printr-un amendament de compromis, prin amendamente de compromis uh, în ultimul moment uh, alături de colegii din grupul social-democraților am pregătit două amendamente orale. Domnul Cutaș, în numele socialiștilor și democraților, a pregătit, a pregătit două amendamente care sunt acceptabile pentru mine. Nu am nicio problemă cu aceste amendamente și vă explic de ce pentru că DCFTA este un instrument foarte important. Ehm, acordul de liber schimb aprofundat este important, însă există și alte strategii comerciale. Așadar, sunt pentru propunerea domnului Cutaș, cu toate că vine în ultimul moment. În ceea ce privește Georgia, George este un alt subiect. Aici propunerea domnului Cutaș în numele socialiștilor și democraților vorbește despre faptul că Georgia a fost acuzată de încălcarea drepturilor copiilor, că se folosește munca copiilor. Poate că nu avem uh, probe în acest sens, însă protejarea drepturilor copiilor reprezintă o prioritate extrem de urgentă. Așadar, nu am nicio problemă nici cu amendamentul prezentat de domnul Cutaș. Însă trebuie să observ că Georgia și președintele, domnul Saakashvili, uh, este prieten al Statelor Unite ale Americii, este un democrat respectat, a fost primit cu căldură în Parlamentul European. Poate vă amintiți uh, când a venit și a rostit un discurs în Parlamentul European. Așadar, Acestea sunt aspectele legate de raport. Uh, după cum se spune, uh, discursurile parlamentare trebuie să fie ca o fustă, suficient de lungi ca să acopere subiectul, dar uh, suficient de scurte pentru a fi atrăgătoare. Sper că m-am încadrat în aceste cerințe. Președintele, mulțumesc, domnule Ransdorf. Trecem la intervențiile spontane. Am, avem uh, patru cereri. Începem cu domnul Migalski. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, sunt foarte mulțumit că putem discuta despre acest subiect în acest raport. Există mai multe elemente de mare valoare Uh, se subliniază faptul că Rusia s-a opus acestor negocieri, ceea ce ar fi avut consecințe foarte negative. Este o declarație importantă și există de asemenea unele informații în ce privește diferitele țări. Anumite țări, cum ar fi Georgia, situația acolo este mai bună în altele, cum ar fi Bielorusia, situația este mai puțin bună și uh, ne îngrijorăm în legătură cu asta, însă această cooperare este foarte importantă alături de cooperarea politică și socială. Prin urmare, aceste lucruri trebuie subliniate și este uh, lucrul cel mai important uh, să organizăm cooperarea cu aceste state din Est. Mulțumesc!

Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Este foarte important ca Uniunea Europeană să țină cont de aspirațiile europene ale vecinilor din Est. Trebuie să încurajăm integrarea europeană a acestor vecini, să încurajăm o integrare politică și economică. În acest sens, trebuie să colaborăm cu statele noastre partenere, în special bazându-ne pe avantajele care decurg din comerț și cooperare economică. Uniunea Europeană trece printr-o perioadă de criză economică și asemenea strategii pentru statele membre vecine ar putea să fie utile Trebuie să salutăm acest acord cu Ucraina, care din păcate nu a fost parafat datorită anumitor obstacole. Doamna Băsescu are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Liberalizarea progresivă a schimburilor comerciale cu țările din parteneriatul estic

Thank you very much. And the last speaker is... Mulțumesc foarte mult. Ultimul vorbitor, domnul uh, Pașca. Vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár, pri našom uh, pri našich partnerstve sa mi zdá, že veľmi často... Domnule comisar, stimați uh, colegi, deseori încercăm să dăm lecții partenerilor noștri în legătură cu felul în care trebuie să își gestioneze țara. Însă, cumva nu reușim să activăm potențialul economic. Ehm, vecinul nostru Ucraina este un, un stat vecin și cooperarea cu Ucraina ar putea să deschidă noi căi de comunicare. Eu sunt convins că dacă am putea să uh, depășim problemele legate de vize, mulți ucraineni vor fi dispuși să călătorească în Italia sau în Spania și bineînțeles, ar dori să viziteze aceste state ca turiști. Acest lucru ar duce la îmbunătățirea situației în sudul Europei. Pe de altă parte, există o clasă de mijloc bine situată în Ucraina care Uh, își poate permite și ar putea permite să achiziționeze produse europene, însă în momentul actual nu au acces la aceste produse, așadar ar trebui să eliminăm barierele împotriva comerțului. Mulțumesc. În încheierea acestei dezbateri îi dau cuvântul domnului comisar Calas. Mr. President, honorable Domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, este o adevărată plăcere pentru mine să discut cu dumneavoastră aceste, această temă a aspectelor comerciale ale parteneriatului estic. Vreau să-i mulțumesc raportorului pentru că și-a asumat inițiativa acestui raport. De asemenea, vreau să le mulțumesc tuturor uh, membrilor Parlamentului European care au contribuit la crearea acestui text. Acesta acoperă nu doar uh, comerțul cu bunuri, ci și protecția, teme precum protecția investițiilor, procedurile vamale, reducerea barierelor non-tarifare, de asemenea întărirea sistemelor de evaluare a siguranței alimentelor, medicamentelor, etc. Știți prea bine că ultimele luni au fost foarte importante pentru relațiile noastre comerciale cu partenerii din zonă. Negocierile asupra unor zone de liber schimb mă refer în special la uh, negocierile cu Ucraina, s-au încheiat în decembrie, iar cele două părți își doresc să inițieze acest text pe data de 16 iulie, să pună în, în uh, să parafeze, îmi cer scuze, acest text pe data de 16 iulie. Acum uh, totul depinde de Ucraina. Mingea este în terenul uh, Ucrainei în ceea ce privește uh, ratificarea acestui acord. În orice caz, însă, vă pot asigura că acest uh, acest uh, uh, acord, precum și acordul de asociere cu Ucraina, vor fi uh, atent uh, evaluate de către Parlamentul European. A fost un an hotărător pentru, hotăr- uh, pentru uh, relațiile noastre cu uh, alți parteneri din zonă, și anume Georgia, Armenia și Republica Moldova. Am reușit să demarăm negocierile care au la bază un proces de pregătire care a durat câțiva ani. E important faptul că acești par, parteneri au demarat uh, pe faza, în faza de pregătitoare o serie de reforme care trebuie și pe viitor continuate. În ceea ce privește Belarusul și Azerbaijanul, Comisia își dorește să aibă o atitudine asemănătoare celei avute în cazul celorlalte parteneri din cadrul parteneriatului estic. Cu toate acestea, Comisia consideră că reforme în ceea ce privește comerțul și de asemenea aderarea la Organizația Mondială a Comerțului sunt o condiție sine qua non pentru îmbunătățirea relațiilor cu aceste state. Decizia de a începe aceste negocieri cu uh, cele două state depinde, bineînțeles, de capacitatea uh, statelor parteneri de a implementa prevederile unor asemenea arii de liber schimb. Din păcate, Azerbaijanul și Belarusul deocamdată nu reușesc să se ridice la nivelul așteptărilor noastre și, prin urmare, negocierile vor sau vor fi amânate. În orice caz, aceste aspecte comerciale ale parteneriatului estic nu pot fi uh, separate de uh, mesajul politic și democratic pe care ele îl uh, duc cu sine. Acordurile de liber schimb sunt o parte integrare a uh, proceselor de asociere și a tratatelor de asociere și tocmai de aceea nu trebuie să fie uh, privite separat. În ceea ce privește protecția drepturilor fundamentale, Belarusul încă nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. Iată, încă un motiv pentru care negocierile cu Belarusul vor mai avea de așteptat. În orice caz, raportul domnului Ransdorf ne arată cât se poate de clar că părerile Parlamentului European și ale Comisiei Europene sunt uh, pe aceeași lungime de undă în ceea ce privește aspectele comerciale ale Parlamentului, ale parteneriatului estic. Numărul mini, mic de amendamente mi arată clar că Parlamentul European își dorește într-adevăr o viziune cât se poate declară, o aplicare a unei viziuni deosebit de clare în ceea ce privește parteneriatul estic. Și o vom putea aplica și cu ajutorul Euronest. Vă asigur că Comisia Europeană își dă seama cât de necesară este demararea unei agende comerciale ambițioase ca vector de reformă pentru uh, statele partener. Știm prea bine că lucrurile vor fi complicate, însă tocmai de aceea e important ca Parlamentul European și Comisia Europeană să colaboreze strâns și pe viitor în ceea ce privește parteneriatul estic. Vă mulțumim, domnule comisar. Încheiem această dezbatere. Votul va avea loc mâine la ora 12.30. Urmează acum ultimul punct de pe ordinea de zi a seriei acesteia. Este vorba de raportul